ihr mich alle verstanden? Gut. Ich bin noch im Amt, bis die neue auziți? bine, am să rămân în funcție până la alegerea noului președinte, așa că declar această ședință deschisă. Primul punct de pe ordinea de zi include alegerea președintelui și a vice- vicepreședinților acestei comisii. Trebuie să alegem un președinte și patru vicepreședinți. Trebuie să vedem dacă avem quorum. 8 membri sunt necesari, se pare că sunt mai mulți de 8 prezenți, așa că nicio problemă acolo. Candidații pentru președinție din partea PPE, Doris Pack, fosta președintă, adică eu însă. PPE-ul m-a propus în calitate de nou candidat, vă pot confirma acest lucru. De asemenea, trebuie să spun că am primit susținere pentru această candidatură, mi-am completat declarația financiară, nu sunt modificări acolo. Votul se face prin aclamare sau vot secret, cum doriți să vedem, să votăm. Nu, nu, Doris Pack este candidată. Spuneți-mi dacă sprijiniți realegerea mea. Prin aplauze puteți confirma acest lucru? Da. Cu aceasta se închide prima rundă de vot. Am fost realeasă în funcția de președinte. Vă mulțumesc. Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Am să încerc să nu mai fiu un stăpân de sclavi necruțător în această ultimă parte a mandatului, o să fiu mai prietenoasă, însă nu o să renunț la obiectivele stabilite. Acum, trecând la vicepreședinți. Avem patru propuneri. Prima, din partea verzilor, doamna Helga Trüppen. Dacă nu se opune nimeni acestei propuneri, tot ce am spus în legătură cu mine se aplică și doamnei Helga Trüppel. A primit sprijin pentru candidatură și a depus declarațiile financiare. Dacă sunteți de acord, vă rog să aplaudați. Helga ai fost realasă sau aleasă în funcție de vicepreședinte. A doua propunere vine de la EFD. E o nouă propunere, un coleg italian, domnul Fontana. Domnule Fontana, ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră ca să vă cunoaștem mai bine? Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Am lucrat până acum în cadrul AGRI Împreună cu domnul președinte de Castro ne-am ocupat de politica agricolă comună. Acum am avut posibilitatea de a veni la Comisia Cultură, e comisia la care aș fi vrut să particip încă de la bun început. Și mă bucur că am ajuns în sfârșit aici și sper că o să mă primiți aici la fel de bine ca și colegii de la Agri. Sper să colaborăm fructuos în viitor. Intervenție fără microfon din prezidiu. Sufletul Europei în Comisia de Cultură, nu la Agricultură, așa că o să vă simțiți mai bine aici. Dacă sunteți de acord cu alegerea domnului Fontana, vă rog, prin aplauze, puteți veni și luați loc, să luați loc la prezidiu, domnule Fontana. Următoarea propunere pentru funcție de vicepreședinte vine din partea stângii, domnul Bischi, din nefericire domnia sa este bolnav, însă și-a înaintat candidatura, a îndeplinit toate cerințele necesare, a fost propus de GUE, are sprijinul acestui grup și vă rog ca încă o dată prin aplauze să confirmați realegerea domniei sale. Vă mulțumesc, felicităm și pe domnul Dischi și căruia urăm o însănătoșire grabnică. Următoarea propunere pentru funcția de vicepreședinte vine de la liberali. Uh, stimați nostru coleg, domnul Lockegard, aceleași condiții au fost îndeplinite și de domnul Lockegard. S-au îndeplinit toate formalitățile, așa că dacă binevoiți să aplaudați, să sunt confirmați că îl realegem în funcție. Vă mulțumesc! Iată, avem uh, noul președinte și vicepreședinți. Cu toții sunt invitați să-și ia locul în prezidiu. Sper să lucrăm foarte bine împreună pe viitor. O să avem nevoie de asta în următorii ani, pentru că avem chestiuni deosebit de importante de rezolvat în această comisie multe, multe lucruri pe care trebuie să le facem. Haideți să trecem la ordinea de zi, punctul 2, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții la procedura în forma anunțată, atunci o considerăm adoptată. Punctul 3, comunicări ale președintei. Nu avem cehă, estonă, letonă, malteză, suedeză, nu avem slovenă în materie de interpretare nici pasiv, nici activ. Punctul 4. Distribuirea online operelor audiovizuale în Uniunea Europeană. Raportor este domnul Jean-Marie Cavada. Domnule Cavada, am discutat deja raportul din proprie inițiativă. V-aș ruga să ne prezentați încă o dată elementele cele mai importante. Aveți cuvântul. Felicit. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă felicit pe dumneavoastră și pe colegii noștri. Cu siguranță veți uh, colabora armonios și în acești doi ani și jumătate care ne mai rămân. Fenomenul cel mai marcant din ultimul deceniu este îmbogățirea peisajului audiovizual. Digitalizarea a revoluționat sectorul, iar astăzi ne dăm seama cât de mult a crescut oferta de materiale audiovizuale către cetățeni. Sunt noi perspective, noi oportunități, atât pentru consumatori cât și pentru cei care creează aceste materiale. Accesul la cultură are de-a face cu dematerializarea conținuturilor și cu generațiile de internet, ceea ce înseamnă că nu e ușor să inventăm un nou domeniu economic actualizat în acest domeniu. O veste bună este că oferta legală de materiale audiovizuale e în creștere constantă. Asta demonstrează că sectorul este conștient în sfârșit de potențialul pe care îl reprezintă piața digitală a operelor audiovizuale online. Deci, pornind de la această analiză evidentă, am hotărât să mă concentrez în mod specific asupra punerii în aplicare a unor strategii comunitare pentru a înlesni dezvoltarea ofertelor online de conținuturi audiovizuale, cinematografice subliniind rolul important pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană pentru înființarea unei adevărate pieți unice a conținutului digital online. Prima constatare este că evoluarea cadrului juridic, o evoluare a cadrului juridic european care ar uh, ușura achiziționarea de drepturi și libera circulație și astfel accesibilitatea din partea cetățenilor la aceste conținuturi, deci toate acestea sunt necesare. Să nu uităm bogăția imensă și diversitatea imensă a patrimoniului audiovizual din țările membre. E de datoria noastră să luăm toate măsurile necesare pentru a proteja acest patrimoniu și pentru a-l promova. De altfel, am ales să nu mă plec prea mult asupra chestiunilor care țin de drepturile de autor. Domnul Boris, colegul nostru, raportorul pentru aviz, în numele Comisiei Juri, va face asta, mai ales pentru că acum instituția noastră recunoaște clar importanța protejării drepturilor de autor. Subliniez doar că e absolut esențial să garantăm o siguranță juridică europeană în acest domeniu, în spațiul digital uh, online. Trebuie să încercăm să combatem situațiile de inegalitate între serviciile oferite online și cele în afara internetului. Trebuie să conciliem obiectivul de creare a unei pieți unici, inclusiv pentru distribuirea operelor audiovizuale și cinematografice online, cu necesitatea de a respecta uh, diversitatea culturală. Ambele fațete, de altfel, se îmbină foarte bine. Trebuie să dezvoltăm economia culturii, asigurând o digitalizare ambițioasă, generalizare, generalizată și responsabilă a operelor audiovizuale care fac parte din patrimoniul nostru. Asta prin intermediul Bibliotecii Europene Digitale Europeană. Și de aceea salut eforturile făcute de sectorul audiovizual și cinematografic din Europa pentru a promova norma ISAN, adică International Standard Audiovisual Number, ISAN. Pentru că astfel fiecare operă să aibă un număr de identificare uh, unic, ca un cod genetic al fiecarei opere. De asemenea, prelungirea recunoașterii principiului țării de origine, așa cum este stabilit în articolul 2.2 din directiva al SMA privind combaterea delocalizărilor abuzive, deci e de salutat. Împreună trebuie să lucrăm pentru a da un loc mai important educației, pentru a favoriza expresiile audiovizuale și pentru a asocia Uh, noile generații. Educația în domeniul media trebuie să continue, deoarece toți cetățenii trebuie să dobândească competențele indispensabile pentru a gestiona aceste opere digitale și pentru a asigura o distribuție cât mai uh, largă a acestora. Având, bineînțeles, capacitățile pentru a face asta. E important să avem mijloace pentru a sprijini producția de opere europene prin ajutoare financiare, prin achiziționarea de drepturi pentru aceste opere și de asemenea trebuie să menținem un loc important operelor într-un catalog de programe creația și calitatea ar trebui să fie recunoscute drept uh, elemente esențiale, iar consolidarea sectorului necesită o cooperare mai mare între toate părțile implicate. De asemenea, trebuie să se implice mai mult și Uniunea Europeană. Cronologia mijloacelor de comunicare nu trebuie modificat în mod brutal. Însă, cred că am putea avea în vedere anumite adaptări în cadrul negocierilor cu părțile interesate. Deci nu trebuie distrus cadrul actual, ci trebuie să avem o, o flexibilitate mai mare în funcție de rotația operelor și de accesul la piață ceea ce privește drepturile de exploatare, acestea sunt uh, centralizate în mâinile producătorilor care au un rol de ghișeu unic oarecum. Eu sunt pentru introducerea unui drept inalienabil european de remunerare a celor care dețin drepturile, însă nu cred că ar trebui să impunem ca aceștia să-și exercite drepturile prin acea gestiune colectivă. Există țări care adună drepturile de autor printr-un sistem propriu, deci de aceea e nevoie de anumită flexibilitate în acest domeniu. De asemenea, pentru a avea într-adevăr o piață unică, ar trebui să ne asigurăm că societățile de gestiune colectivă folosesc uh, instrumente compatibile între ele, asemănătoare și care să tindă către uniformizare. Bineînțeles, voi insista și asupra necesității de a menține un program media ambițios pentru acest sector, în ciuda zvonurilor uneori alarmante. Și spun că e indispensabil ca acest program media să continue să existe ca program specific destinat sectorului audiovizual. Eu am făcut o prezentare destul de largă a acestui raport. Mai am însă și alte piste de reflexie pe care, bineînțeles, le voi uh, șlefui pe măsură ce ne vom întâlni între noi. Raportorii din umbră și raportorii pentru aviz, bineînțeles, mă voi întâlni cu dumnealor. Le mulțumesc deja colegilor care s-au manifestat și care și-au transmis, uh, care mi-au transmis, transmis foarte multe propuneri. Bineînțeles, voi uh, ține cont de propunerile dumneavoastră, deoarece nu eu știu totul. De asemenea, vreau să vă spun că pe 28 februarie va avea loc o întâlnire cu toți actorii din sectorul audiovizual. Și, bineînțeles, sunteți uh, și dumneavoastră bineveniți. Vă voi da precizări în legătură cu acest eveniment și voi fi la dispoziția dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și dragi colegi, vă mulțumesc, domnule Cavada. Punctul de plecare, punctul de plecare a fost foarte uh, bine prezentat, destul de larg, deci avem despre ce discuta. Helga. Mulțumesc, Doris. Îți mulțumesc, domnule Cavada, și continui în germană. Wenn man jetzt äh, im Moment über den Online-Vertrieb von audiovisuellen Werken diskutiert, ist In ziua de astăzi, când discutăm chestiunea conținutului online, ne pomenim într-o situație de conflict politic Probabil știți ce s-a întâmplat în Statele Unite săptămâna trecută și suntem în plină dezbatere în legătură cu aceste opțiuni digitale și în legătură cu posibilitățile uriașe pe care ni le prezintă, dar în același timp și în legătură cu pericolele care apar. Există o serie de elemente pozitive în această revoluție digitală. Revoluția digitală, desigur, ne dă posibilitatea accesului direct la opere de artă, la informații, creează un nou cadru de schimb de fișiere, de muzică, de opinii, de dosare. Asta reprezintă un avantaj economic considerabil. În Europa, milioane de locuri de muncă nu au decât de câștigat de pe urma unor astfel de schimburi. În anul 2000, lumea era foarte diferită de ce avem astăzi, în 2012. Au apărut telefoanele inteligente, au apărut tabletele, s-au creat noi modele de afaceri în această cauză. Însă există și o parte ilegală a acestei activități. Și asta mă duce la problema pe care trebuie într-adevăr să o rezolvăm. E foarte important să facem distinția între informațiile care pot fi schimbate în mod absolut liber și informațiile de ordin politic care n-ar trebui să fie supuse niciunui fel de cenzură, pentru că dacă oamenii doresc să schimbe informații sau materiale pe care le dețin, nu, decât să facă acest lucru. Trebuie să sprijinim acest lucru. E parte din revoluția digitală când avem fișiere, aplicații care sunt domeniu public, atunci nu e absolut nicio problemă să le schimbi și să le trimiți pe net și câteva tribunale au decis în acest sens. Însă, când e vorba de materiale protejate de drepturi de autor, atunci situația devine mult mai complicată. În opinia mea, cred că trebuie să ne obișnuim cu, cu, într-adevăr cu ideea de a avea aceste materiale la dispoziție, se poate face download, se pot trimite, se pot schimba la nivel privat. Însă, și aici lucrurile stau altfel decât atunci când ne referim la schimburile de ordin comercial. Trebuie să vedem cum privim schimbul de astfel de fișiere creatorii de conținut depind de acesta pentru a trăi în ultimă instanță. Ei fac un efort pentru a crea acest lucru și atunci trebuie să fie recompensați cumva. Dacă societatea pune valoare pe aceste produse, atunci trebuie să recunoască în același timp că autorii trebuie să fie remunerați. dacă accesul este absolut liber, atunci creatorii nu primesc bani și nici uh, și această activitate nu este nici impozitată, deci suferă și societatea. E vorba de conținuturile cu caracter cultural. Multe firme sunt de părerea că trebuie să se creeze un nou model de afaceri. schimbul ilegal de fișiere a amenințat multe companii, tocmai din cauza că lucrurile s-au tărăgănat prea mult în Germania. În 2012 există cam 60 de operațiuni sau site-uri care asigură transferul ilegal de fișiere, asta conform unui studiu recent. Evident, există, prin urmare, interesul de a avea o piață bine reglementată și bine organizată, pentru că asta ne-ar ajuta pe plan creativ, însă va dura până să putem pune așa ceva pe picioare. Există artiști care pur și simplu își fac disponibile operele pe net în dorința de a câștiga prestigiu sau își face publicitate și asta e în regulă. Dacă tu decizi să dai la liber un anumit produs cultural, e ok, însă când astfel de schimburi dobândesc un caracter comercial, atunci problemele încep să apară ce spuneam până acum nu se aplică informațiilor de ordin politic. Informații cu caracter politic nu pot să fie ținute departe de public. O societate liberă trebuie să aibă acces liber la informații. Prin urmare, nici nu poate fi vorba de vreo cenzură cu caracter politic. Raportorul vine din Franța Și asta în oferă un context specific eh, spuselor domnilor, domniei sale. Au fost deja câteva avertismente formulate în Franța împotriva unor operatori. Anumite firme au încercat să schimbe fișiere protejate de drept de autor și să dobândească profit. E bine, așa ceva afectează în mod negativ activitatea de producție culturală. Când faci astfel de schimburi, trebuie să plătești prețul cuvenit. Revoluția digitală are aspecte pozitive, categoric, însă avem nevoie de un sistem adecvat care să ne permită să o reglementăm. Nu trebuie să ne despărțim radical de sistemul anterior, însă trebuie să găsim o cale de a face pe oameni să plătească pentru acele conținuturi cu caracter cultural de care beneficiază, fără însă are limita accesul. Domnul Cavada vorbea de o piață unică, de o piață unică audiovizuală clar, avem nevoie de așa ceva, dacă vrem ca lucrurile să meargă așa cum trebuie. Știm că piața muzicală domină oarecum lumea anglosaxonă, sau cel puțin limba engleză, tot așa și în cazul filmelor. Asta ar putea fi o problemă pe viitor. Trebuie să, să analizăm puțin și această chestiune s-ar putea să avem soluții diferite, una pentru piața muzicală, alta pentru filme și așa mai departe, însă rămân multe lucruri de discutat și pe viitor. Vă mulțumim foarte mult, doamna Evet. Ja, Vielen herzlichen Dank, vielen herzlichen Mulțumesc. Mulțumesc și domnule Cavada pentru prezentarea sa. Sigur, nu o să putem evita discuția despre drepturile de autor și cred că <clears throat> e foarte bine că ați ridicat această problemă. Adeseori drepturile de autor ne ridică foarte multe probleme, dar sigur există și alte aspecte legate de mediile audio, audiovizuale și distribuția online. Am uh, făcut uh, foarte multe lucruri în pregătirea acestui raport și am încercat să găsim un echilibru între uh, sistemele digitale și mediile audiovizuale. Cred că uh, avem foarte multe informații de care poate beneficia și acest raport. În politică <clears throat> întotdeauna avem tendința de a rămâne în urmă pentru că evoluția tehnologiei este atât de rapidă încât legislația nu ține pasul. Trebuie să ne gândim de asemenea care sunt restricțiile incluse în comunicarea Comisiei privind um, difuzarea online a posturilor de radio. Aceste lucruri uh, sunt încă relevante, uh, merită ca internetul să uh, difuzeze <clears throat> posturi de radio, mai ales când e vorba de posturi publice de radio, spre deosebire de cele private. Noi ar trebui să discutăm și aceste aspecte. Și <clears throat> în ceea ce privește natura duală a mediilor audio, audiovizuale, sigur că e vorba și de uh, bunuri de consum, dar aici vorbim în primul rând de bunuri culturale și nu trebuie să uităm această natură duală. Pentru că produsele acestei industrii nu trebuie tratate ca produsele de consum, ca, știu, laptele, de exemplu. Trebuie să tratăm lucrurile în conformitate cu natura lor. Acum, uh, în ceea ce privește drepturile de autor, cred că nu putem ocoli acest aspect. Așa cum spunea și doamna Triple, e foarte important să vedem cum să creăm un sistem simplu la nivel european care să fie ușor de pus în aplicare în toată Europa, astfel încât să sprijinim problema plății drepturilor de autor. Trebuie să contribuim la conștientizarea în rândul publicului a faptului că aceste creații sunt uh, valoroase și trebuie recompensate. E o problemă de conștientizare, cum vă spuneam, și mai cred că încă un lucru important ține de impozitare, de fiscalitate. Trebuie să menționăm și acest uh, lucru. În Germania, de exemplu, un ziar pe care îl cumperi de la uh, chioșc este, uh, este supus unui regim de uh, 7% TVA, iar uh, distribuția online uh, se face într-un regim de 19% TVA. Cum am putea să unificăm aceste regimuri uh, diferite? Sigur că aici nu este vorba de acele modele inteligente de afaceri despre care vorbea doamna Triple. Trebuie să analizăm și noi problema și sunt convinsă că pe baza proiectului dumneavoastră și cu toate contribuțiile care vor veni din, din partea Comisiei, vom ajunge la un raport uh, suficient de cuprinzător. Mulțumesc. Domnul Longer. Mulțumesc, doamnă președinte, și la mulți ani, dragi colegi. Este într-adevăr uh, o problemă importantă și interesantă. Aș vrea să îi mulțumesc uh, raportorului, domnul Cavada, pentru o prezentare foarte bună a problemelor. Cred că această chestiune include două dintre subiectele mele preferate, atât dimensiunea culturală a Europei, cât și piața internă. Este o ocazie de a ne <clears throat> referi la ambele aspecte într-o manieră echilibrată. Multe dintre uh, aspectele implicate s au fost menționate deja de către ceilalți colegi. Aș vrea doar să adaug câteva lucruri. În primul rând, ceea ce numim emisiile transfrontaliere. Cred că ar trebui să creăm un mediu în care conținutul audiovizual poate fi distribuit transfrontalier cu ușurință nu numai pentru a um, satisface potențialul pieței uh, europene, ci și pentru a contribui la creșterea diversității culturale, care este o uh, preocupare a acestei comisii. În al doilea rând, fragmentarea. Trebuie să găsim soluții <clears throat> pentru a evita fragmentarea pieței online, mai ales uh, în ceea ce privește complexitatea problemelor legate de drepturile de autor, despre care s-a vorbit deja. lume ideală este aceea în care nu ar trebui să ne confruntăm cu 27 de regimuri diferite. În prezent nu există niciun instrument legislativ care să uh, se ocupe de Uh, drepturi de autor și drepturi conexe pe internet. Sper că Comisia va propune un model în acest sens în lunile următoare. Știu că se lucrează la asta de câteva luni cu intensitate și sper că vom putea să uh, analizăm și noi o astfel de propunere în această comisie. În al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că operele audiovizuale sunt tratate uh, corect și că contribuie la această uh, diversitate multiculturală. Mă ocup de problema pieței interne și a drepturilor de autor de ceva vreme și pot să vă spun că este o, un domeniu foarte, foarte complicat, încălcit și procesul de descălcire a acestor rițe este unul foarte uh, îndelungat și complex, dar vă promit că îl vom uh, scoate la capăt. Mulțumim! Da, și eu aș vrea să mulțumesc raportorului pentru o propunere excelentă. Ideile pe care le-am auzit merg, desigur, în direcția corectă. Nu putem discuta despre drepturile de autor separat, pentru că lucrurile se leagă. Pe de altă parte, trebuie să fie foarte clar că um, regulile existente în domeniul um, offline trebuie să se aplice și în domeniul online. Um, mă refer aici la um, muzică, la literatură, Nimeni nu spune, sigur că um, lucrurile sunt identice. Există diferențe pe uh, internet față de uh, piața uh, publică. Dar în ceea ce privește, de exemplu, filmele, se fac foarte multe copii ilegale și această atitudine nu se va schimba peste noapte. Uh, nu ține totul de sancțiuni sau pedepse, ci este vorba de uh, faptul că foarte multă vreme nu am avut uh, reglementări în acest domeniu, iar acum uh, încercăm să îi educăm pe tinerii care au crescut descărcând ilegal filme de pe internet ar trebui încurajate uh, site-urile care uh, oferă conținut contra plată toți trebuie să ne modificăm mentalitățile, dar important este ca uh, toată această reformă să fie bazată pe, un, pe bunul simț cum spunea și Jean-Marie Cavada, vom avea discuții, sper, foarte fructuoase și vom uh, cădea de acord și dacă vor fi uh, diferențe. Tavares. Uma discussão muito interessante. Mulțumesc. După părerea mea, dezbaterea e deosebit de interesantă, iar colegii mei au spus ceea ce e esențial în această dezbatere. Eu aș vrea să mă refer la un lucru destul de simplu, care are de-a face cu următoarea criză, să zicem așa, legată de distribuirea conținuturilor online. Noi ne-am confruntat cu ultima criză, o criză de acces, o criză care a apărut deoarece nu exista acces. O criză în care diferiți consumatori doreau să aibă acces la același conținut vizual. Însă următoarea criză s-ar putea să fie cu totul altfel, nu atât de concentrată, să aibă mai mult de a face cu partea legată de piață și de distribuitor decât cu consumatorii. Să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută, compania Apple a prezentat trei elemente care în următorii ani, după părerea mea, vor modifica clar situația. În primul rând, noul tip de manuale care vor putea fi distribuite prin iPad sau prin uh, iPhone. Deci manuale școlare. E ceva nou, deoarece avem aici grafice interactive, uh, filme, tot felul de conținuturi interactive. Și o trăsătură interesantă și una din cele mai bune idei pe care le-a prezentat și domnul Cavada e că astfel există posibilitatea de a actualiza în mod constant uh, manualul respectiv. Deci în loc să tot public o ediție, a doua ediție de manual, avem textul manualului respectiv, iar editorul dacă vede că a apărut o greșeală sau dacă ceva trebuie actualizat, pur și simplu apasă pe un buton și sunt actualizate toate versiunile anterioare ale manualului respectiv. Deci iată cum un program informatic este asociat cu o carte, cu un manual în situația aceasta. O a doua opțiune pe care vreau să o menționez și anume acel self-publishing autopublicarea. E ceva foarte important pentru mine. De exemplu, când uh, autorul își termină cartea, include animațiile, include graficele, include tot și apasă pe un buton și astfel cartea este publicată direct. Deci merge direct către Apple și poate fi publicată, iar 50% din venituri îi revin companiei Apple, iar 50% autorului. Eu cred că acesta ar putea fi un următor pas care ar putea duce la criza la care mă referam mai devreme. Trebuie să ținem cont, uh, să nu uităm ce s-a întâmplat, însă să ne gândim și la ce se poate întâmpla pe viitor, deoarece aceste două elemente pe care le-a introdus Apple pot uh, modifica foarte mult piața. De asemenea, să nu uităm că aceste servicii țin oarecum de monopolul pe care îl are această companie. Deci, pe viitor, ar trebui să existe o alternativă legală pentru că acești autori să poată publica și să primească fonduri pentru cărțile lor, asta la nivel internațional. E o evoluție excelentă și cu siguranță că toți autorii vor prefera să-și poată publica astfel operele pe internet. Însă, în același timp, acești autori s-ar putea confrunta cu practici abuzive din partea companiilor. De exemplu, unii spun acum că vor 50% din, uh, din, um, din câștiguri, însă cine știe ce se va întâmpla peste câțiva ani? Poate că uh, companiile respective vor cere un procent mult mai mare, mult mai mare de câștiguri, 80-90%. Asta se întâmplă, de exemplu, și cu uh, revistele științifice. Uh, deci eu cred că ar trebui să începem să discutăm deja despre asta, deoarece e vorba aici de distribuirea conținutului digital și e vorba de un întreg val de probleme care pot apărea. Deci fosta criză a fost uh, multifacetată, cea de-a doua poate să aibă de-a face mai mult cu monopolul. Și acum un alt lucru. Trebuie să să stabilească clar posibilitatea de identificare a acestor cărți. E important să se poată identifica conținutul, dar și diferitele ediții și interacțiuni între conținuturile respective. Și aici intervine acea idee ISAN, acel număr de identificare atât de important pentru viitor și pentru bibliotecile digitale. Mulțumesc, domnule Tavares, foarte interesant ceea ce ne-a spus. Doamna McClarkin are cuvântul acum. Hello, thank you. Um, thank you Mr. Cavada. Mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului Cavada pentru prezentarea făcută în legătură cu distribuirea online a operelor audiovizuale. Cu toții știm cât de mult câte multe venituri sunt create, miliarde, dar și câte locuri de muncă sunt aici în jos. Și să nu uităm că nu orice acces este rău și cetățenii vor să aibă acces la conținutul cultural. Însă, să nu uităm că utilizarea internetului uh, vine și cu provocări, dar și cu șanse. Și trebuie protejat dreptul de autor online, în același timp în care promovăm conținuturile europene. De exemplu, e vorba de uh, drepturile de autor pe care le au uh, cei care difuzează respectivele opere. Deci ar trebui să vedem cum putem reduce povara administrativă și costurile. Trebuie să reducem numărul celor care descarcă ilegal de pe internet. Ceea ce privește sistemele de certificare transfrontaliere, poate că și acestea ne pot aduce soluții, însă să fim atenți și cu certificarea teritorială și să fim cu ochii pe cazurile de la Curtea Europeană de Justiție, care sunt acum pe rol. Deci, în orice caz, aștept să colaborez cu raportori din umbră și cu domnul Cavada în legătură cu acest raport. Vă mulțumesc, doamna Sanchez. Schmidt. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și colegului nostru, Jean-Marie Cavada, care, după părerea mea, a prezentat foarte bine toate problemele. Sabin spunea că am lăsat distribuirea online fără cadrul reglementar prea mult timp. Iată acum că lucrurile au evaluat prea repede, ne-au luat-o cumva înainte. Iar oferta e absolut uh, majoră. E clar că nu e un dosar ușor. Reglementarea universului digital ține de sfera politică, de voința politică, dar și de cea juridică și tehnică, pe de altă parte. Am vorbit de achiziționarea, protecția drepturilor de licențe colective, multiteritoriale, am vorbit de asemenea despre evoluțiile culturale și economice, respectând creațiile și autorii. Soluția, după părerea mea, nu e miraculoasă. Va trebui clar să fim uh, să nu uităm și pedagogia, să nu uităm uh, faptul că actualii consumatori trebuie educați și trebuie să ne apropiem mult mai mult de tineri, de copii, deoarece ei sunt viitorii consumatori. Vă mulțumesc, dragi colegi. Acum îi dau cuvântul unui reprezentant din partea Comisiei. Va lua cineva cuvântul din partea comisiei? Domnul Jolie? Sau dumneavoastră, doamnă? Mă numesc Helen Dolby și vin de la unitatea de drepturi de autor. Aș vrea să mă refer la Cartea Verde audiovizualului, care a fost uh, publicată în colaborare cu uh, DGEAC și uh, Societatea Informațională. Consultările s-au încheiat pe, în noiembrie. Am avut peste 200 de răspunsuri de la o serie largă de participanți, fie că e vorba de autori, cetățeni și societățile de adunare ale drepturilor, cei care difuzează și reprezentanții ai uh, industriei Acum analizăm toate aceste reacții la cele 27 de întrebări, deci vă dați seama, 200 de răspunsuri la 27 de întrebări, e clar că vom avea nevoie de puțin timp și, bineînțeles, vă vom informa în legătură cu rezultatul acestor consultări cam pe la jumătatea anului 2012. În ceea ce privește comunicarea privind comerțul electronic din ianuarie, și aici ținem cont de cazul Premier League de la Curtea Europeană de Justiție din octombrie anul trecut, deci vom ține cont de toate acestea pe măsură ce vom trage concluzii în legătură cu uh, modalitatea de a proceda. Nu pot să vă spun mai multe deocamdată, așteptăm cu nerăbdare o copie a raportului domnului Cavada. Și bineînțeles vom asculta și deliberările dumneavoastră ale Comisiei pentru Cultură și vom ține cont de acestea în pregătirea raportului care va veni după aceste consultații. Consultări, mă ascultați. Vă mulțumim, doamnă Dolby. Pot să vă întreb ceva? Domnul Tavares, colegul nostru, a pus o întrebare legătură cu autopublicarea. În răspunsurile și întrebările dumneavoastră vă referiți și la acest lucru? Nu. Această problemă nu s-a pus. Consultările s-au referit la sectorul audiovizual și au fost câteva reacții la sectorul uh, muzical, însă am avut nu am avut practic uh, răspunsuri în legătură cu acest sector al publicării, al editării. Păcat, spune doamna Pac. Poate că unii nu și-au dat seama că se întâmplau lucruri foarte importante. Ziua de astăzi este o zi importantă. Ați putut asculta informații noi care nu erau în documentele dumneavoastră la comisie. Deci de aceea vă rog să preluați tot ceea ce ați auzit aici, deoarece e o problemă dificilă. Aveți cuvântul. Din câte am înțeles eu, dacă vreau să public ceva, atunci pot colabora, pot încheia un acord de colaborare cu firma Apple, însă doar prin iTunes și cu un calculator Apple. Prin intermediul unui calculator Apple și nu e același lucru cu publicarea de acum. De exemplu, dacă eu scriu o carte, o trimit la o editură, ei au drepturile însă eu pot cumpăra acea carte în orice librărie, însă nu e același lucru și cu Apple. Pot apărea structuri de monopol pentru anumite servicii și bunuri. Putem avea Google, Android, putem avea probleme legate de apariția altor uh, monopoluri și astfel se denaturează și concurența. Și piața unică ar avea de de suferit. Doamna Pac, da, e vorba de bani, e vorba de afaceri, despre asta e vorba, ca întotdeauna, însă ați pus punctul pe ei, e o problemă la care va trebui să revenim. Nu știu dacă nu am avut noi o audiere la care a venit un autor și noi ne-am gândit că îi facem un serviciu dacă îi protejăm drepturile, însă el spunea că dacă găsește pe cineva să-i publice cartea, nu îl interesează ce se va întâmpla după aceea. Am fost, de exemplu, și la un festival de film și regizorii de acolo îmi spuneau că cel mai important e să găsești pe cineva care să-ți distribuie filmul respectiv. Și ceea ce e valabil în sectorul audiovizual nu e neapărat valabil și în sectorul uh, literaturii. Dacă e să mă gândesc la toate acestea, mă cam sperii. E foarte greu să înțelegi totul și să știi ce se întâmplă. Domnul Cavada, dacă dorește să intervină, poate să o facă. Vă mulțumesc. Deocamdată înregistrez doar observațiile făcute, spune domnul Cavada, deci nu voi interveni. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. A fost o dezbatere care ne-a clarificat foarte multe lucruri și cu siguranță vom avea și alte discuții interesante. Știți că am avut o problemă cu raportul, cu raportul din proprie inițiativă, deoarece Comisia de, pentru afaceri juridice nu prea erau mulțumiți. Ei credeau că e vorba doar de dreptul de autor, însă e vorba de mult mai multe lucruri aici și mă bucur că domnul Cavada se ocupă de acest dosar. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi, descărcarea de gestiune 2010. Îi dau cuvântul domnului Lecgard. În 2012 ne ocupăm de descărcarea pe 2011. Aveți cuvântul. Yes, just a few. Mulțumesc, doamnă președintă. Doar uh, câteva cuvinte. Pentru a completa materialul uh, tipărit, care v-a fost deja distribuit, Procedura a fost să verificăm dacă fondurile europene au fost gestionate așa cum se cuvine înainte de a da descărcare de gestiune, Parlamentul examinează în detaliu conturile, procedurile, rapoartele primite, răspunsul trimis de instituții, materialul de la Curtea de Conturi și după aceea Parlamentul înaintează o rezoluție prin care propune sau respinge descărcarea de gestiune. Materialul nostru se bazează pe raportul Curții de Conturi în legătură cu punerea aplicarea bugetului în 2010. Pe lângă aceasta am examinat rapoartele anuale de activitate de la DG Educație, Cultură și Comunicare pentru 2010 și raportul anual de activitate al agențiilor de educație, cultură și media. Era vorba de acțiunea Marie Curie. Ce am găsit? La capitolul pozitive, o simplificare, proceduri mai flexibile, au redus, s-au redus mult erorile, sub 2% rata erorilor, un lucru îmbucurător. Plățile au fost făcute în general la timp, ceea ce este categoric foarte important pentru beneficiari. Un aspect care mai trebuie analizat se referă la gestiunea agențiilor naționale trebuie să se verifice mai bine acele situații în care lipsesc de multe ori acte justificative din partea anumitor beneficiari și ar fi bine dacă reprezentanții Comisiei și Agenției Naționale colaborăm în acest sens pentru a găsi soluțiile cele mai bune. În ceea ce privește DG Comunicare, pe ansamblu, rapoartele nu au prezentat probleme în materie de punere în aplicare a bugetului. Am doar o singură observație aici, era vorba de rețeaua CIVIM. N-am să intru în detalii, am să subliniez doar faptul că fără aprobarea Parlamentului și a Consiliului, această rețea a fost închisă și trebuie să analizăm ce se întâmplă acolo. Atât aveam de spus în legătură cu descărcarea de gestiune, doamna președintă. Observații? Se pare că nu e cazul. Mulțumim foarte mult Domnule Loche Gardano, da, Comisia aici. De la comisie, dorește cineva să intervină? Mulțumesc. Doream doar să spun că sunt de acord cu majoritatea celor spuse de domnul Lockegard. Cele patru puncte referitoare la educație și cultură. Într-adevăr, am încercat pe cât de mult posibil să simplificăm lucrurile, să îmbunătățim sistemele de control S-a recunoscut că acestea au fost eficiente, într-adevăr, cel la nivelul comisiei. În legătură cu întârzierea plăților, am făcut progrese semnificative și în acest sens. Curtea de conturi a subliniat un domeniu în care progrese încă sunt necesare. Suntem de acord cu spusele lor și colaborăm într-adevăr cu statele membre, cu Agenția Națională de acolo pentru a îmbunătăți tocmai acest aspect. O mică observație, în anumite domenii, am remarcat faptul că agențiile naționale efectuează prea multe controle. Și discutăm și am discutat cu acestea încercare de a le convinge să nu mai facă controle superflue, ci se concentreze pe acele controle care sunt cu adevărat necesare, însă pe ansamblu suntem de acord că se mai pot face progrese în acest sens. Un comentariu de ordin tehnic În proiectul înaintea de comisia noastră se spune că salutați faptul că politica în materie de agricultură și educație nu a conținut erori. Într-adevăr, n-am găsit erori în ceea ce ne privește, însă statistic uh, nu puteți spune așa ceva doar despre noi. E corect, într-adevăr, că nu s-au găsit erori factuale de peste 2% pentru întregul grup E vorba și acolo și de cercetare și de celelalte componente. Însă, vedeți, într-adevăr, tabelele arată că pentru educație și cultură n-a fost nici o eroare. Domnule Neauț, în legătură cu punctul 5, nu, nu, îmi cer scuze, domnul Foringa. În legătură cu punctul 5 din observațiile domnului Lockegard, mulțumesc, doamnă președintă. De la Direcția Generală de la Comisie. <clears throat> Direcția Generală Comunicare și, în primul rând, am dorit să vă felicităm a, pentru atitudinea pozitivă a domnului Lockegaard, raportorul în ceea ce privește exercițiul bugetar 2010, mai în detaliu, referindu-ne la punctul 5, credem că suntem într-adevăr la curent cu problema ridicată de domnul raportor. Directorul nostru general a avut ocazia săptămâna trecută să-i confirme domnului raportor că acordă toată atenția necesară acestor aspecte și că va transmite cât mai curând posibil toate documentele solicitate de către raportor în ceea ce privește această inițiativă. Vă mulțumesc! Merci, Herr Yes. Mulțumim, domnule Lockegaard. O observație cu privire la ultima întrebare. Iau notă de aceasta și vă mulțumesc pentru că mi-ați pus această întrebare. Însă aș mai avea și o întrebare în legătură cu punctul 3, controle. Spuneați că se efectuează prea multe controle, însă ca să înțeleg eu mai bine cum stau lucrurile, de unde să se știe dinainte ce e de controlat și ce nu e de controlat? Noi am uh, cerut agențiilor naționale să efectueze, în funcție de tipul de acțiune, un număr minim de controle. Sunt controle pe parcurs, după încheierea acțiunii și așa mai departe. Deci, pe tip de control am impus anumite standarde și deci, am observat că în anumite cazuri agențiile naționale de acolo au mers prea departe, au depășit uh, solicitările noastre, au încercat să verifice absolut tot, chiar dacă am spus că nu e necesar, e suficient să analizați jumătate și așa mai departe. Asta ca să vă dau un exemplu. În alte domenii, de altă parte, am observat că nu se îndeplinea numărul minim de controle avut în vedere de noi. Număr de controle care să ne permită să spunem cu un anumit grad de certitudine că lucrurile într-adevăr stau așa cum trebuie. Asta în funcție de tipul de acțiune și în funcție de volumul de risc asociat cu fiecare astfel de acțiune. Deci, din câte înțeleg, nu e vorba de reavoință, e vorba de o tehnicalități, de a ști ce e de făcut în ultima instanță. Nu, nu, nu era voință categoric. Mm, probabil nu, nu, nu sunt destul de, de liniștiți ca să, să, să accepte ce spuneam noi că e un nivel minim suficient pentru control în acele cazuri. Mulțumim, domnule Lockegaard. Mulțumim și reprezentantului Comisiei numele ar fi Voringer în alsaciană sau în germană. Termenul de punere a amenamentelor 31 ianuarie. Foarte curând. Bine, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, evoluția strategiilor macroregionale Uniunii Europene, raportoare doamna Benarab Atu. Doamna Benarab Atu, aveți cuvântul. La Mulțumesc, doamna președinte. Profit și eu uh, că am luat acum cuvântul pentru a ura uh, succes uh, doamnei președinte în următorul mandat. Vreau să vă spun că strategiile, strategiile macro-regionale sunt un proiect al Comisiei Europene de acum trei ani și cu uh, perspective foarte interesante de cooperare teritorială descentralizată. Cred că acest lucru se înscrie în logica coerențelor cu politici, vă rog, uh, doamna președinte, uh, spune doamna președinte, mai rar, pentru că interpreții nu pot să țină pasul. Mă scuzați, am să continui mai rar. Obiectivul este de a structura ansamblul coerent al teritoriului pentru a face posibilă cooperarea la nivel local pentru rezolvarea problemelor care apar. Această strategie deja și-a dovedit valoarea în zona Baltică în 2009 și în uh, bazinul Dunării în 2009 cooperarea uh, sectorială vine ca uh, răspuns la provocările economice și de mediu. Aceste aspecte uh, conduc la definirea priorităților și la alegerea proiectelor finanțabile la nivel european prin identificarea priorităților acestor microregiuni și de asemenea pentru identificarea uh, unor uh, noi uh, regiuni cu um, un potențial important. Mă refer acum uh, la regiunea mediteraneană și cred că este esențial ca să punem accentul pe această zonă caracterizată de o istorie, o geografie și uh, uh o cultură comune. Trebuie să încurajăm dezvoltarea unor noi politici active de vecinătate. În ciuda numeroaselor provocări existente, se uh, observă progrese destul de uh, mărunte în ceea ce privește uh, cooperarea. Este nevoie de o voință politică puternică uh, și uh, prezentă uh, în rândul tuturor celor implicați pentru ca aceste uh, perspective ale colaborării să uh, fie uh, mai clare. Trebuie uh, de asemenea uh, favorizată apariția unui sentiment de identitate comună și trebuie să luptăm împotriva închiderilor uh, naționaliste, identitare de cele două părți ale Mediteranei. În primul rând, aș vrea să subliniez importanța unei abordări integrale în procesul de elaborare a politicilor comune. În al doilea rând, necesitatea de a uh, spori schimburile culturale și educative și de a uh, facilita accesul țărilor din sudul Mediteranei la programele europene uh, de acest fel. Pe urmă, trebuie deschis accesul studenților din țările Mediteranei de Sud la universitățile europene și chiar înființarea de uh, universități mediteraneene care să găzduiască studenți europeni și din sudul Mediteranei. Trebuie de asemenea uh, încurajate aspectele uh, ce țin de, uh, de creșterea prosperității. Nu uh, cred că am epuizat toate ideile ce se pot include în acest uh, raport, dar aștept uh, ideile dumneavoastră. Uh, și cred că printre uh, da, uh, colegul meu, François Alfonsi, este un nou uh, Uh, coleg al nostru în Comisia uh, Cult, el a fost la Comisia Regii și s-a ocupat de această problematică a macroregiunilor, deci uh, cred că va avea un, un, o contribuție semnificativă la acest aviz. Mulțumim! Mulțumesc, doamnă președinte. pentru, uh, și vă felicit pentru uh, realegere în funcție. Am uh, ascultat prezentarea colegei noastre și pentru că și eu am fost la Comisia Regii până de curând, uh, comisie care s-a ocupat de acest subiect, trebuie să vă spun că acolo am avut o dezbatere în legătură cu numărul de regiuni care ar trebui să existe în zona mediteraneană. După cum știți, există o procedură în desfășurare pentru definirea macroregiunilor din zona Mediteranei Orientale și încercăm să în înțelegem dacă este nevoie să definim uh, macroregiuni și în partea occidentală a Mediteranei sau putem avea doar două mari uh, astfel de regiuni, Mediterana Orientală și Occidentală. Cred că colegul, uh, colega noastră, uh, doamna Benarabatu, va lua în considerare uh, aceste aspecte, vom putea și noi să depunem amendamente și sugestii și am putea analiza și aceste aspecte în comisia noastră. În rest, sunt de acord cu vederile exprimate și cred că există aspecte importante privind identitatea culturală, identitatea maritimă, atât pentru țările uh, Uh, membre UE, cât și pentru cele din afara Uniunii, din Africa, dar și din alte părți ale Europei, din, precum Turcia sau alte state. Atunci când uh, prevedem existența a două macroregiuni în Mediterana sau uh, una, trebuie să ne gândim la toate aspectele implicate. Vorrei porre alla relatrice, ma capisco che... Am și eu o întrebare pentru doamna raportoare. Știu că este o problemă foarte complexă și vreau să știu dacă există vreo formă de consultări cu, altele, uh, cu celelalte țări uh, implicate, dacă am înțeles bine. Sigur, regiunea occidentală, macroregiunea occidentală a uh, Mediteranei se bucură de anumite avantaje precum uh, unitatea lingvistică. Vreau să știu dacă există vreun for similar uh, um, uh, eurolatului în această zonă sau ar trebui creat o nouă uh, Uh, instituție care să se ocupe de uh, această zonă sau ce, ce formă va lua această instituție. Acum doamna Sanchez-Smith spune doamna președintă. Mulțumesc. Da, e un subiect important. Și uh, nous avons une, une réflexion très très Am uh, analizat cu mare atenție acest subiect acest sistem de macro-regiuni, dacă putem vorbi despre așa ceva, e un exemplu creator de politică pozitivă care va permite coordonarea diferitelor politici europene. Macroregiunile nu reprezintă un program, nu va exista finanțare suplimentară. O macroregiune se construiește atunci când există niște probleme comune. Și dacă e să ne uităm la Marea Mediterană, avem aici două poluri diferite. E vorba de o politică multiformă despre niște proiecte diferite reunite în cadrul uh, unor uh, fonduri comune, fie că e vorba de fonduri de coeziune sau altele zona Arcticii și în bazinul Dunării au existat astfel de proiecte, mai ales de infrastructură și a venit momentul să ajungem și la niște programe mai apropiate de cetățeni, fie că e vorba de cultură sau educație. Doamna Benaraba, tu menționai și politica de vecinătate. Și iată că avem o bună ocazie de a integra politica de vecinătate în aceste macroregiuni prin al patrulea ax, unde este vorba de promovare culturală. Și aici suntem direct vizați. Doamna Nedevelova are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Și aș vrea să vă felicit, doamnă președinte, pentru faptul că ați fost uh, realeasă în funcția dumneavoastră. Însă țin să o felicit și pe doamna raportor. Raportul pe care dumneavoastră l-a întocmit e foarte structurat. Eu nu am fost membra Comisiei Regi, poate că eu nu cunosc bine temele, însă mă întrebam de ce vorbeam, discutăm noi despre acest subiect. Când vorbim de aceste subiecte, ar trebui să ne gândim și la alte regiuni. De exemplu, Europa de Est. Politica de vecinătate, de exemplu, e o bună bază pe care putem construi ceva. Deci nu ar trebui să uităm această regiune și ar trebui să interconectăm programele noastre cu programele din politica de vecinătate. Mai ales, deci nu doar în țările din zona mediteraneană, ci și cele din centrul și estul Europei. Pentru ca tinerii să participe la programe, programe utile, Astfel, regiunile respective ar putea avea de câștigat pentru a se dezvolta. Vă mulțumesc, doamnă Nevedelova. Acum vorbim despre zona mediteraneană. De ce facem asta? Deoarece ne aflăm în, prim, în plină primăvară arabă, primăvară care va ajunge să fie o vară foarte fierbinte, să zic așa. De aceea trebuie folosite toate instrumentele culturale de formare pentru a acționa. Deoarece nu e vorba aici doar de economie. Și e important să discutăm despre asta acum. Nu avem nevoie de structuri noi, trebuie să amplificăm doar instrumentele existente. Și asta o vom face și cu țările din Europa de Est, în domeniul politicii de vecinătate – deci, deocamdată, ne concentrăm pe sudul Europei. E zona care are o nevoie urgentă de ajutor, deoarece dacă nu intervenim acum, nu ne vom putea atinge obiectivele noastre și nici Revoluția Arabă nu își va atinge obiectivele. Deci de ce mi se pare important să vorbim despre asta aici, în Comisia pentru Cultură? Instrumentele de care dispunem noi sunt niște instrumente utile. Domnul Batimo spunea că noi, practic, impunem ceva. Nu. Noi putem acționa colaborând cu alții, uh, de acord, de comun acord. Iar membrii Comisiei Regii, bineînțeles că vor ține cont de eforturile noastre. Nu știu dacă este aici și cineva care reprezintă Comisia Europeană, nu, nu-i nimic. Acum, încă o intervenție. Doamna Benarabatu. vreau să mă refer la importanța colaborării. Domnul Batimo vorbea despre ce se întâmplă la Eurolat și o fac parte dintr-o altă adunare parlamentară Euromed, colaborăm cu parlamentari din Sud. E foarte important și de aia vrem să fac legătura. Două poluri sau un pol. Je pense que deux pôles seraient plus logique, euh, mais à condition, bien sûr. Paul, sau unul. E important să facem aici niște legături. Există gânditori care deja din secolul XV se gândeau la acest teritoriul mediteranean care îngloba și uh, Croația. O întrebare pusă departe de microfon. Pardon, e un grup de travail avec... Există un grup de lucru cu doamna Crața, condus de doamna Crața. Este Universitatea Euromed, aflată acum în Slovenia, și un alt proiect în curs. Ideea este să creăm o rețea de universități Euromed în jurul Mării Mediterane. Ar fi mai logic. Bine, vă mulțumesc foarte mult. 31 ianuarie este termenul limită pentru amendamente. Putem să ne încheiem astăzi lucrările. Avem reuniunea coordonatorilor. Cei care nu fac parte din acest select grup pot să ia pot să părăsească sala. așa că zi, de Sohn?